So, good morning, ladies and gentlemen. It's... Bună dimineața, dragi colegi. E 9 și 10. Haideți să începem reuniunea de astăzi a comisiei noastre. Este prima sesiune de vot importantă. Prin urmare, sper să ne descurcăm într-o oră și jumătate maxim. Pe ordinea de zi avem la punctul 1 adoptarea ordinii de zi. Am un comentariu de făcut la cererea raportorului pentru aviz pentru INTA privind acordul de liber schimb UE-Vietnam și acordul de protejare a investițiilor, propun următoarele modificări la ordinea de zi de astăzi. Voturile pe punctele 7 și 9 referitoare la cele două acorduri pe care le-am numit nu vor avea loc. Punctul 10 Rezoluția va fi votată întâi, după care trecem la votul 8. Rezoluția nelegislativă pentru acordul de, pentru protejarea investițiilor. Dacă nu se opune nimeni acestor propuneri, adoptăm ordinea de zi cu aceste modificări. La punctul 2 nu am comunicări de făcut. La punctul 3 putem aproba procesele verbale ale reuniunilor din 30 septembrie, 1 octombrie și 14 octombrie. Aveți comentarii? Nu? Bun, atunci putem trece mai departe la punctul 4, votul electronic. Sper că și-a adus toată lumea cartonașul de vot. Primul vot este pe drepturile omului și democrația în lume și politica UE în această privință, raportul anual pe 2018 și aș vrea să o invit pe doamna raportor să ia cuvântul, doamna Vizel Lima, dacă dorește. E foarte mare gălăgie în această parte a sălii. Haideți, încercați să vă așezați, să ne liniștim un pic. Vă rog. Doamna raportor, am prezentat documentul deja de două ore, așa că tot ce vreau să fac astăzi este să le mulțumesc celor care au participat la aceste discuții, personalul, membrii și vreau să mulțumesc și pentru atmosfera în care s-au derulat discuțiile. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mai sunt comentarii? Cred că nu, deci putem începe votul. Haideți să vedem cum ne organizăm. Clearly under your radar. So let's start. Compromise. Începem. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3. Pentru, împotrivă, abțineri,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 Compromisul 46 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 68 pentru, împotriva abțineri. Verificăm. Amendamentul 68. S-a deschis votul. Trei voturi lipsă. 2, 2 voturi lipsă. Bun, toată lumea a votat acum. S-a închis votul și se respinge. 34 la 27 se respinge. Compromisul 47 pentru împotriva abțineri se adoptă. 48 pentru împotriva abțineri se adoptă. 49 pentru împotriva abțineri se adoptă. 50 pentru împotriva abțineri se adoptă. Ajungem la compromisul 51 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Și acum trecem la trimiteri. Amendamentul 91 pentru se respinge. Apoi 2 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm amendamentul 2, deschidem votul. So, it's closed. S-a închis votul și se respinge. 35-29. Amendamentele 3 și 4 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotriva abțineri. Verificăm 5, amendamentul 5.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 avem amendamentele 6, 7, 8 și 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 caduc, 12, 13 caduce, 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 16. Vot liber. 16. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 17 se adoptă, 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 19 și 20 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Nu? Verificăm 19 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm 19 și 20 cu vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge. 21 pentru, împotriva abțineri se respinge. 22 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 23 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 25 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 26 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 27 și 28 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Toate acestea sunt trimiteri. 29 se adoptă. 29. Haideți să verificăm. Cu vot electronic s-a deschis votul. Avem un vot mai puțin. S-a închis votul. Se adoptă. 30 39, 27 cred că era ca număr de voturi. Treizeci și treizeci și unu pentru, împotriva abțineri, se adoptă. treizeci și doi pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 33 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 34 și 35 pentru, împotriva abțineri se respinge. 36 pentru, împotriva abțineri se respinge. 37, 38 pentru, împotriva abțineri se respinge. 39 pentru, împotriva abțineri se respinge. 40 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 41-42 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 43 și 44 pentru, împotriva abțineri. Verificăm 43 și 44, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Acum 45. Domnul Van Damme. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 47 până 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51-52 împotriva obțineri se adoptă. 53 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 54 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 55 pentru, împotriva abțineri se respinge. 56 pentru, împotriva abțineri. Verificăm 56, s-a deschis votul. It's closed. S-a închis votul. Se respinge. Bun. Și acum avem votul electronic final pe proiectul de rezoluție astfel modificat. Deschidem votul. Avem trei voturi lipsă. Dacă puteți să vă treziți. Trei colegi încă n-au votat. Asta este renunț, a închis votul și se adoptă cu 48 la 6 felicitări raportoarei. Trecem de îndată la punctul 5 și propun să trecem direct la vot. Already on the next report, by Perla. Deja la următorul raport. Începem cu 58, 59, 66, 64 retrase, compromisul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2. Pentru,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 Mai departe, 125, un amendament oral excelent. Cine este pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. 126 pentru împotriva abțineri se adoptă. 9 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 10 pentru împotriva abțineri se adoptă. 145 a fost retras. Compromisul 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Mai departe, compromisul 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Un vot la 192, domnul Băsescu, pentru, împotrivă, abțineri, se... Haideți să verificăm. 192, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 16 pentru împotriva abțineri se adoptă. 195 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. Bine, verificăm la 195, s-a deschis votul. S-a închis votul. A fost destul de clar. 196 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 199 pentru, împotrivă, abțineri. Mi se pare că e respins, dar haideți să verificăm. S-a închis votul. Se respinge. 200 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Dar verificăm mai bine. S-a deschis votul. Se respinge. 201 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 215 pentru. Împotriva abțineri. Haideți să verificăm la 215. S-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge. 222. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 225, doamna Piri, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 17, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 18, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 19, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă.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 S-a deschis votul la 290. S-a închis. Poate că trebuie să vă uitați un pic așa în jur la întreaga comisie, nu doar uh, pe felia dumneavoastră. 291 pentru împotriva abțineri se respinge. 292 pentru Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 293. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 294. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 295. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Bine. 295 a fost adoptat cu această adăugire din partea domnului Castaldo pentru, împotriva abțineri se respinge. 297 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 27 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromis 28 pentru împotriva abțineri se adoptă. 318 pentru împotriva abțineri. Cred că se adoptă, dar mai bine să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 319 pentru, împotrivă. Abțineri. Să verificăm încă o dată. Tot așa mi se pare că e respins. <coughs> S-a închis votul. Se respinge. Teste 20 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 321 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 322 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 323 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 324 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 29 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 30 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 31 pentru împotriva abțineri se adoptă. 333 pentru împotriva abțineri se adoptă. 334 pentru împotriva abțineri se adoptă. 335 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 32 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 33 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 34 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 35 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 356, Halicki și Sikorski pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 357 Lopez pentru împotrivă abțineri se adoptă. 358 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 36 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 372 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 373 pentru împotrivă abțineri se respinge. Compromisul 37 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 38 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 39 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 394 pentru împotriva abțineri. Să verificăm. S-a deschis votul. The vote is closed. Okay, that was quite clear. A fost destul de clar rezultatul, se adoptă. 395 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 40 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 42 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 43 pentru împotriva abțineri se adoptă. 26, doamna Piri, pentru împotrivă abțineri se adoptă. 28, domnul da, Donjon, pentru împotriva abțineri. Să verificăm. S-a deschis votul pentru 28. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 44 pentru, împotriva obțineri se adoptă. 45 pentru, împotriva obțineri se adoptă. Amendamentul 40 pentru, împotriva obțineri se adoptă. 46 pentru, împotriva obțineri se adoptă. Trecem la 51 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 52 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 5-3 pentru, împotriva abțineri se respinge. 5-4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 5-5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 5-6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 5-7 pentru, împotriva abțineri. Să verificăm, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Referiri. Amendamentul 1. Pentru. Împotriva obțineri se adoptă. Amendamentele 2 și 3. Pentru. Împotriva obțineri se adoptă. 4. Pentru. Împotriva obțineri se adoptă. 5. Pentru. Împotriva obțineri se adoptă. Compromisul 6. Pentru. Împotriva obțineri se adoptă. Compromisul 7. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentele, se scuză președintele. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și a, putem vota electronic. Proiectul astfel amendat s-a deschis votul. Lipsesc patru voturi. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. 47 pentru, 12 împotrivă. Bravo! Mulțumim raportorilor din umbră pentru cooperarea excelentă. Mai departe, punctul 6, implementarea unei politici de securitate și apărare comune, raport anual pe 2018, raportor Arnaud Donjean. Dacă vrea să intervină, iată că nu. Să începem votul. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 39 pentru. Împotriva obțineri se respinge. 44 pentru. Împotriva obțineri se respinge. 41 pentru. Împotriva obțineri se adoptă. Devin caduce restul? 47 A, nu, 39 nu fusese adoptat. Deci votăm 42. Doamna Neumann. Cine este pentru amendamentul doamnei Neumann? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 46. Pentru? Împotrivă abțineri? Se respinge. 40. Pentru? Împotrivă abțineri? Se respinge. 43. Pentru? Împotrivă abțineri? Se adoptă. 45 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 47 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 48 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 58 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 59 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 60 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 61 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 63 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Dar verificăm. 63. Să verificăm. trei. Se închide votul. S-a respins. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Mai departe. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. abțineri. Se adoptă. Amendamentul 82 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. 95 Paet și ceilalți pentru împotriva abțineri se adoptă. 96 pentru împotriva abțineri se adoptă. 97 pentru împotriva abțineri verificăm. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 98 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 99 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 100 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. nu e... Nu. O sută a fost respins. Și atunci 101 e caduc dacă 100 e adoptat. A, dar l-am respins. Președintele se încurcă, ne pare rău. Mi-a lipsit ceva aici. E momentul de gloria lui Michel Galler. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Să verificăm, deci. Se închide votul. Se adoptă. 102 devine, deci, caduc. Trecem la compromisul 7. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 8. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Sărim la 119-120 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge. Compromisul nou pentru împotriva abțineri se adoptă. 134 pentru împotrivă abțineri se respinge. 137 pentru împotriva abțineri se respinge. 135 pentru împotriva abțineri se respinge. 140 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 138 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 139 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 136 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 141 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 142, 143 pentru, împotriva abțineri se respinge. 144 pentru, împotriva abțineri se respinge. 147 pentru, împotriva abțineri se respinge. 145 pentru, împotriva abțineri se respinge. 148 pentru, vreți o verificare. La 145. Prea bine. Se închide votul. Clar, se respinge. 146 pentru, împotrivă. 48 greșește președintele. El a spus 4, 146, dar era 148 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 152 pentru împotriva abțineri se respinge. Se respinge sau nu? Să verificăm. La 152. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 149 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 150 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm. Domnul Castaldo. S-a închis votul și se adoptă. Cu 26 la 25. 146. Pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. 153. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Dar verifică. S-a deschis votul la amendamentul 153. mi s-a spus că a, a 153 devine caduc, prin urmare nu mai trebuie votat. Prea bine. Ce se întâmplă cu 151? Pe ăsta trebuie să-l votăm? Bine, haideți deci să-l votăm, domnul Zofco, pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm. 51, the vote is open. Votul e deschis. It's closed. It's been clearly adopted. 150. 154 pentru, împotriva, abțineri, respins. 155 pentru, împotriva, abțineri, respins. 156 pentru, împotriva, abțineri, respins. 159 pentru, împotriva, abțineri, Verificăm 159, votul e deschis. It's closed. Votul e închis, respins. La 157, domnul Galer, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 158. pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 160 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm 160. Votul deschis. Votul este închis. Se adoptă. 161 pentru, împotriva, abțineri, respins. 165 pentru, împotriva, abțineri, respins. 166 pentru, împotriva, abțineri, respins. 164 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm 164, votul e deschis. Closed. Votul este închis. Respins. 162 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 167 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 163 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 168 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 168, votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. 169-170 pentru, împotriva abțineri respins. 171 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 172 devine caduc, foarte bine. 173 Trebuie să sărim la 181 Horward, Arzmani, Beniu, Grosel. Pentru împotriva abținerii se adoptă. Compromisul 9 A. Pentru împotriva abținerii se adoptă. 189 pentru împotriva abținerii se adoptă. 190 pentru împotriva abținerii Verificăm 190, votul e deschis. Votul e închis. Respins. 195 pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul 10 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 198 pentru, împotriva, abțineri, respins. Verificăm. 198. Votul deschis. Votul închis. Respins. 199 pentru, împotriva abțineri. Respins. 200 pentru, împotriva abțineri. Respins. 203 și 204 pentru, împotriva abțineri. Respins. 202 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 202, doamna Canco, pentru, o, nu, votul e deschis. La 202. Votul e închis. Se adoptă. 201 pentru, împotrivă, abțineri Verificăm din nou. Votul e deschis. It's closed. Votul e închis. A fost respins. 205 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă 206 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă 207 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă Compromisul 10A pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 212 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 212, votul e deschis. Votul este închis. Se adoptă. 213 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 215 pentru, împotriva abțineri, respins. 218 pentru, împotriva abțineri, respins. 219 pentru, împotriva abțineri, respins. 217 pentru, împotriva abțineri, respins. 214 pentru, împotriva abțineri, Verificăm 214, votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. La 216 pentru împotrivă abțineri respins. șaisprezece al doamnei Neumann Votul e închis. Respins. Compromisul 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 224 pentru, împotriva, abțineri respins. 227 pentru, împotriva, abțineri respins. 226 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 229 pentru, împotriva abțineri,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 245 pentru împotriva abțineri se adoptă. 245 și 6 pentru împotriva. Nu, a greșit. Compromisul 15 pentru împotriva abțineri se adoptă. 250 pentru împotriva abțineri respins. 256 pentru împotriva abțineri respins. 251 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 252 pentru, împotriva, abțineri, respins. 253 pentru, împotriva, abțineri, respins. 254 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm 254. Okay. The vote is closed. Votul este închis. Se adoptă. 255 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 255, votul e deschis. Votul e închis. Respins. ...259 pentru, împotriva abțineri. Respins. 257 pentru, împotriva abțineri. Respins. 258 pentru, împotriva abțineri. Verificăm 258, votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. 260 caduc, 261 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 262 pentru, împotriva, abțineri, respins. 263 pentru, împotriva, abțineri, respins. 266 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm 266, votul e deschis. Votul e închis. Se respinge. 265 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm 265. It's close. Votul e închis. Nu mai trebuie să verificăm, e al doamnei Neumann. Se adoptă. 264 acum. Devine caduc. Și am ajuns la compromisul 16. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 275 pentru împotrivă. Abțineri. Verificăm. And it's closed. Votul e închis, respins. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 282 pentru, împotriva abțineri se adoptă. AFCO e caduc, ce caut aici? Trecem la 283. Pentru împotriva abțineri. Respins. 286 pentru împotriva abțineri. Respins. 285 pentru împotriva abțineri. Respins. 284 pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul 18 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 294 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm 294, votul e deschis. Votul e închis se adoptă. 295 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 296 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 297 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 297, votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. E clar. 298, 99, 300. Pentru, împotriva, abțineri, respins. 301. Pentru, împotriva, abțineri. Verificăm amendamentul domnului Castal, Votul e deschis. Votul e închis. Se respinge. 302. Domnul Peters pentru, împotriva, abțineri, respins. 303 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm 303, votul e deschis. Closed. Votul e închis. Se adoptă. e ceva aduc aici. 304 pentru, împotriva, abțineri, respins. 305 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 314 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 315, 16 pentru împotriva abțineri respins, 317 pentru împotriva abțineri respins, 318 pentru împotriva abțineri se adoptă, 319 pentru împotriva abțineri respins, 322 pentru împotriva abțineri respins, 325 pentru împotriva abțineri respins, 321 pentru împotriva abțineri respins. 320 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm 320, votul de deschis. Votul e închis. Se respinge. 324 pentru, împotriva, abțineri, respins. Verificăm. 324, votul de deschis. să adoptă. Am ajuns la 323 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 326 pentru, împotriva, abțineri. Respins. Compromisul 20 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. am sărit o pagină și mergem la 340 pentru împotrivă abțineri. Verific, verificăm 340. Votul e închis. Respins. Compromisul 21 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 347 pentru împotriva abțineri respins. 348 pentru împotriva abțineri se adoptă. 349 pentru împotriva abțineri se adoptă. 350 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 22 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul uh, 23 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 24 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 378 pentru, împotriva, abțineri, respins. 379 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 25 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 387 Domnul Sikorski pentru, împotriva, abțineri. Verificăm 387. Votul e închis. Se adoptă. 388 pentru, împotriva abțineri. Verificăm 388. Votul e deschis. 388. Bun, e închis. Se adoptă. 389 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm 389. Votul e închis și se adoptă. 390 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 391 pentru, împotriva, abțineri, e respins. 394 pentru, împotriva, abțineri, e respins. 30, 392 pentru, împotriva, abțineri, e respins. 395 pentru, împotriva, abțineri, respins. 396 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm 396, votul deschis. Votul e închis, se respinge. Domnul Vasikovski semnează 393, cine pentru, împotriva, Abțineri? Verificăm și aici. It's closed. Votul e închis, se adoptă. Compromisul 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 405 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 406 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 407 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 408 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 409 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 410 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem la 418 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 419 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 420 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 421 pentru, împotriva abțineri, respins. 422 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 423 pentru, împotriva abțineri, Verificăm 423, votul deschis. Votul e închis, se adoptă. 424 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 432 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 427 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 425 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm 425, votul deschis. Votul e închis. Se respinge. 431 pentru, împotriva, abțineri, respins. Mai avem 429-430 pentru împotriva abțineri. Respins. 428 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Verificăm. 428. Votul deschis. Votul e închis. Se adoptă. Următorul este caduc. 433 pentru. Împotriva. Abțineri. Verificăm. 433. Votul deschis. Votul e închis. Se adoptă. Mergem la 437 pentru împotrivă abțineri. Se adoptă. 438 pentru împotriva abțineri. Respins. 440 pentru împotriva abțineri. Respins. 439 pentru împotriva abțineri. Se adoptă. Compromisul 28 pentru împotriva abțineri se adoptă. 451 pentru, împotriva, abțineri, respins. Verificăm 451, votul e deschis. Votul e închis. Respins, clar. 452 pentru, împotriva, abțineri, va trebui să verificăm 452. Votul e închis. Se respinge. 453 pentru, Nu, 454 pentru, împotriva, abțineri. Respins. 453 pentru, împotriva, abțineri. Respins. 455 pentru, împotriva, abțineri, respins. 457 pentru, împotriva, abțineri, respins. 456 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 458 pentru, împotriva, abțineri, respins. 459 pentru, împotriva, abțineri, respins. 460 pentru, împotriva, abțineri, respins. 461 pentru, nu, 464 pentru, împotriva, abțineri, respins. 463 pentru, împotriva, abțineri, respins. 462 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm 462. Votul deschis. Votul e închis. Se adoptă. 31 la 30. în caduc, trecem la 466 pentru împotriva abțineri. Se adoptă. 467 pentru împotriva abțineri. Verificăm 467. Votul deschis. It's closed. Votul e închis. Se adoptă. 468 pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. 469 pentru. Împotriva abțineri. Respins. 470 pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. 471 pentru. Împotriva abțineri. Respins. 472 pentru împotriva abținări. Verificăm 472, votul deschis. It's close. Clearly votul e închis. Se adoptă compromisul. 29 pentru, uh, împotriva abțineri, se adoptă. 482, Glucksmann, pentru, împotriva abțineri, respins. Bine, verificăm 482. Votul e deschis. Votul e închis. Da, se adoptă. Ai dreptate. 483 pentru, împotriva, abțineri, Va trebui să verificăm 483, votul e deschis. Votul e închis. Se respinge. 484 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 485 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm 485, votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. 486 pentru împotriva abțineri respins. Ce face AFCO? AFCO 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. AFCO 4 pentru împotriva abțineri verificăm la AFCO 4, votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. AFCO 7 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm la AFCO 7. Votul e deschis. Votul e închis. Se respinge. AFCO 8. A fost 24 uh, la 27. AFCO 8 pentru împotriva abțineri respins. 9 pentru Vreți să verificăm AFCO 8. Votul e deschis. Votul e închis. Respins. AFCO 9 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. AFCO 10 pentru. Împotriva. Abțineri. Va trebui să verificăm AFCO 10. Votul e deschis. Votul e închis. Se respinge. AFCO 13 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. AFCO 15 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. AFCO 16 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. AFCO 20 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm AFCO 20. Încă o dată o să fie un scor strâns. Închidem votul. Respins. 21 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 22 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm AFCO 22. Votul deschis. Închidem votul. Respins. Trecem la referiri. 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 4. Pentru. Verificăm 3. Bine. Votul e închis. A fost Uh, uh, se adoptă numărul 4 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă numărul 5 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă numărul 7 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă numărul 7 pentru, împotriva abțineri. Verificăm la șapte voturi deschis. Votul e închis. Se adoptă clar. Referirea 8 pentru împotrivă abțineri. Se adoptă 9 pentru împotrivă abțineri. Verificăm la referirea 9 votul deschis. Votul e închis. Se adoptă. 10. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12. Pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 12. Votul e deschis. Votul e închis. Se respinge 32 la 30 și ajungem la votul final asupra raportului astfel modificat. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă cu 41 la 22, două abțineri. Felicitări raportorului. Așteptați puțin, domnul Wallace. Just to say that our group... Grupul nostru, NGL, va depune un raport minoritar la acest raport. Mulțumesc! Mulțumim domnului Wallace. Trecem acum la voturile pentru acordurile cu Vietnam. The order and to vote first number item number 8 and afterwards item number 10. So I have been in colleagues that we Mi s-a spus, dragi colegi, că votăm votul de la deci trecem direct la votul de la 8, punctul 8. Așa s-au schimbat lucrurile, asta este modificarea pe care am propus-o la ordinea de zi. Deci votăm punctul 8. Acordul de protecție a investitorilor pentru statele membre și Uh, pe de o parte și Republica Socialistă Vietnam de cealaltă parte. Raportor de aviz este Isabel Wiesler Lima. Isabel, dacă vrei să iei cuvântul. Da, domnule președinte, mulțumesc. O să vorbesc în franceză. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au participat la aceste negocieri pentru rezultatul la care am ajuns. Niciodată nu e ușor să ajungi la un acord, pe când iată că am reușit să încheiem un acord referitor la intențiile noastre și asta vrem noi, asta vrem să obținem, și anume o îmbunătățire a situației drepturilor omului în Vietnam. N-am fost de acord cu privire la calea de urmat, dar suntem într totul de acord cu privire la destinația finală. Și de aceea am ales să votăm această rezoluție fără să votăm consimțământul, amânarea sau respingerea. Toți cei care au participat la negociere sunt de această părere pentru că ne permite să transmitem un mesaj politic puternic. și sperăm să putem ajunge la un vot aproape unanim. Mulțumesc tuturor pentru deschidere ca să reușim să avem ca Parlament un mesaj puternic. Mulțumesc! Thank you. Any further comments from your side? Bun, mulțumim. Haideți să votăm acum. Avem lista de vot. Amendamentul 1 a fost retras. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 2 e caduc. Nu votăm amendamentul 4. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11 nu se votează. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Doamna Halta la amendamentul 22 pentru, împotrivă. Nu, am votat compromisul 4, după care am trecut la amendamentul 22. Suntem în mijlocul votului. Deci, încă o dată, cine pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm 22. Compromisul 5 e după 22. Bun, deschidem votul pe amendamentul 22. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm compromisul 5, s-a deschis fotul, S-a închis votul. Evident se adoptă și Avem acum votul final. Pe proiectul de aviz astfel modificat s-a deschis votul. Avem două voturi lipsă. S-a închis votul și se adoptă cu 48 la 8 cu 6 abțineri.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 Verificăm cu vot electronic, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Cinci voturi, lipsă trei. Încă două. S-a închis votul. 47 pentru, 7 nu, 8 abțineri. o oră jumate de vot. Mulțumim, dragi colegi, pentru participare. Și acum începem imediat cu reuniunea coordonatorilor. Cei care trebuie să participe la reuniune rămân, ceilalți o zi frumoasă și ne vedem după amiază.